Bună dimineața, dragi colegi. Colegul nostru, Edward Macmillan uh, Scott, uh, a fost cel care a dorit să începem această întâlnire. El este blocat în trafic în Bruxelles împreună cu Sir Paul McCartney, care ne va vizita. Așadar, în cinci sau zece minute, colegul uh, Macmillan Scott va ajunge, însă Vom începe lucrările așa cum ne-a rugat, fără domnia sa. A fost ideea lui să-l invităm pe Sir Paul McCartney și de asemenea pe domnul Pachauri, care se află alături de noi și Începem așadar această audiere privind schimbările climatice și uh, securitatea alimentară. Un subiect foarte important. Știm foarte bine că săptămâna viitoare întreaga lume se va aduna la Copenhaga. Așadar, uh, această întâlnire foarte importantă uh, pică la momentul potrivit. Ce este necesar uh, să facem la Copenhaga, dragi colegi? Să negociem un acord global și obligatoriu. Nu ar trebui să ne reducem speranțele și așteptările sub acest nivel. Ar trebui să realizăm acest lucru. Știm că timpul lucrează în defavoarea noastră și de aceea trebuie să fim puternici. Europa a luat inițiativa și a prezentat cea mai ambițioasă propunere Pachetul uh, climă, care include și măsuri privind comerțul cu emisii, stocarea dioxidului de carbon, reducerea emisiilor mașinilor, avioanelor și împărțirea poverii și a eforturilor, uh, toate aceste măsuri recent uh, adoptate de Parlament și Consiliul la propunerea Comisiei reprezintă o contribuție semnificativă și un semnal către restul lumii că Uniunea Europeană își ia în serios responsabilitățile. Săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind conferința asupra climei cu o majoritate absolută, așa cum vă amintiți, sunt sigur. Vrem să spunem că țările dezvoltate, în mod colectiv, ar trebui să își reducă cu 25 până la 40% din emisii până în 2020 și țările în curs de dezvoltare ar trebui să-și reducă uh, creșterea emisiilor între 15-30% sub așa numitul nivel uh, normal, obișnuit de activitate. Este clar ce înseamnă acest lucru pentru țările în dezvoltare și Uniunea își arată solidaritatea cu lumea în curs de dezvoltare contribuția colectivă a Uniunii la eforturile acestor țări pentru uh, măsurile de compensare și îmbunătățire ar trebui să fie cel puțin nu mai puțin de 30 de miliarde de euro pe an până în 2050. 5-7 miliarde de euro pe an înseamnă așa un fel de punct de plecare pentru țările respective și apoi Uh, suma crește în fiecare an. Este o problemă de încredere, este o problemă legată de credibilitatea noastră în relația pe care o avem cu lumea în curs de dezvoltare. Uniunea deja a început să își facă temele, să nu uităm acest lucru. Uniunea va îndeplini ținta Kyoto stabilită în 97 și chiar o va depăși cu aproximativ 9%. Doamnelor și domnilor, este acum timpul ca și comunitatea internațională să-și asume responsabilitățile și să colaboreze cu noi pentru a găsi o soluție comună. Administrația Statelor Unite, în opinia noastră, nu poate continua să se ascundă în spatele Congresului. Este foarte bine că angajamentul personal al președintelui Obama pentru un succes al conferinței de la Copenhaga este atât de vizibil. Și aș dori să subliniez că și China a dat dovadă de angajament, propunând să reducă cu 20% intensitatea energetică în uh, actualul său plan cincinal. Brazilia, India, Africa de Sud, așa numitul grup de bază în ce privește Convenția privind schimbările climatice, pregătesc un text alternativ față de cel pregătit de guvernul danez. Asta este o veste bună. Pentru că textul de bază are susținerea grupului G77 și arată faptul că există un angajament pentru o discuție serioasă. Dragi colegi, dați-mi voie să menționez și un alt lucru foarte important, foarte pe scurt nevoia unei politici europene energetice reale, uh, una care să ajute la lupta împotriva schimbărilor climatice. Asta e un lucru bun, ok. Uh, uh, pentru alții însă asta înseamnă și securitate energetică, pentru că sunt, există și cei care nu se simt în siguranță din punct de vedere energetic. Politica noastră energetică presupune ambele lucruri, pentru că fără o securitate energetică și o politică cuprinzătoare în acest domeniu, nu putem lupta împotriva schimbărilor climatice. Este timpul să, luăm, să începem să ne gândim la o comunitate energetică europeană. Avem nevoie de mai multă solidaritate în producția, transportul și consumul de energie. Avem nevoie de instrumente financiare noi care să creeze infrastructura energetică a secolului 21 și avem nevoie de noi surse de energie care să fie utilizate și să înlocuiască combustibilii fosili. Niciun stat membru nu își poate permite să nu facă acest lucru, dar la fel niciun stat nu poate să-și permite să facă aceste eforturi singur. Acest lucru nu poate fi realizat decât prin investiții susținute la nivel european pe termen lung. Să nu uităm că în tratatul de la Lisabona există un lucru, un principiu foarte important. Solidaritate din punct de vedere al furnizării de energie și a, politi- de energie și a politicii energetice. Solidaritatea este principiul de bază uh, de a, uh, pe, pe care construim o Europa comună și care emite mai puțin uh, gaze cu efect de seră. Uh, Dragi prieteni, Europa, cum spuneam, are inițiativa în acest domeniu și încercăm, cum spunea cineva, să ne îndeplinim scopul de a face pace cu planeta. Dar ce putem face noi ca indivizi? Sunt convins că pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să ne schimbăm noi înșine obiceiurile. De la casele în care trăim, până la mașinile pe care le conducem, fabricile pe care le construim și uh, toate obiectele de gospodărie pe care le folosim în fiecare zi. Lucruri simple, cum ar fi o eficiență energetică mai mare, o mai bună izolare a caselor, uh, combustibil mai curați, toate aceste lucruri sunt necesare, altfel nu vom îndeplini uh, țintele. Și un alt obicei pe care trebuie să-l schimbăm este modul în care mâncăm nu toată lumea dorește să fie vegetariană. Fica mea este vegetariană de vreo 10 ani, eu nu sunt, îmi pare rău. Dar oricine poate renunța la carne pentru o zi. Este o idee bună, promovată de Sir Paul McCartney, care mi se va alătura în câteva minute. Mai puțină carne, mai puțină încălzire globală. Și poate nu în fiecare zi avem parte de, o astfel de un astfel de eveniment în Parlamentul European, dar țin să vă anunț că astăzi la Parlament la restaurant mai mult de jumătate din uh, felurile de mâncare vor fi uh, fără carne. Nu știu dacă știați, dar vreau să vă informez. Și Luna fără carne este o campanie inițiată pentru ca oamenii să uh, facă o schimbare semnificativă. Pentru că impactul uh, supraproducției de carne asupra climei a devenit foarte clar. Trebuie să acționăm global pentru a face față provocărilor globale, însă nu putem ignora ceea ce facem la noi acasă, ceea ce facem uh, în țările noastre. Nu putem ignora obiceiurile noastre. Și uh, știți că Beatles aveau un uh, cântec celebru care se numea Here Comes the Sun, uh, Iată apare soarele. Uh, haideți să sperăm că vom putea spune acest lucru și în anii care vin, pentru că am senzația că gheața se topește încet, încet. Uh, iată soarele și uh, trebuie să ne asigurăm că e în regulă. Acestea sunt versurile cântecului. Dorim tot ce e mai bun pentru planeta noastră. Vă mulțumesc, dragi colegi! Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, și eu vă mulțumesc foarte mult uh, colegul nostru, uh, ideea colegului nostru a fost acceptată de Uh, biroul nostru și a fost o idee excelentă de a invita la Parlamentul European pe, domnul, pe Sir Paul McCartney și pe domnul Paceauri, care este responsabil de această problemă la Națiunile Unite. O idee foarte bună. Uh, ne bucurăm că uh, ați ajuns. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat la propria mea audiere și urez bun venit tuturor aici. Uh, am întârziat uh, de la aeroport, veneam de la aeroport cu Sir Paul și uh, la început aveam de gând să spun că săptămâna viitoare se ține summitul de la Copenhaga și subiectul audierii noastre de astăzi nu a fost uh, abordat în mod general. Însă conform uh, uh, raportului FAO din 2006, producția mondială de animale, creșterea animalelor, generează mai multe gaze cu efect de seră decât uh, transporturile. Raportul e 18% față de 13%. Anul trecut, un raport al uh, Ministerului Sănătății Britanic a confirmat beneficiile de sănătate dacă mănânci mai puțină carne. Și eu pot să confirm asta că n-am mai mâncat carne de la Crăciunul trecut. Acest subiect are multe aspecte, agricultură, dezvoltare, mediu și ar trebui să Uh, ascultăm uh, toate aceste lucruri de la colegii noștri parlamentari, precum și de la uh, grupul interguvernamental privind schimbările climatice și domnul Paceauriș, de la Lunul de Șuta, raportorul Națiunal Unite pentru Alimentare și de la Sir Paul McCartney, inițiatorul programului Less Meat, Less Heat. Doamnelor și domnilor, creșterea rapidă economică a Chinei produce din ce în ce mai multă încălzire globală și această creștere este susținută pe un consum de carne crescut și în uh, calitate de vicepreședinte responsabil cu drepturile omului și democrația, cred că uh, cei 5 până la 7 milioane de oameni din uh, lagările de prizonieri din China nu capătă niciun fel de, de carne în dieta lor. Săptămâna viitoare, guvernele vor decide pentru noi, dar e un aspect uh, în care putem decide noi înșine cât de mult vrem să încetinim uh, schimbările climatice, pentru că mai puțină carne înseamnă mai puțină încălzire globală. Vă mulțumesc! Yeah, ladies and gentlemen, dear friends. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, Mulțumesc foarte mult, Edward Macmillan Scott. Mulțumesc președintelui Jerzy Buzek pentru discursul introductiv către audierea noastră din această dimineață. Eu sunt Iolainen, sunt președintele Comisiei pentru Mediu în Parlamentul European și sunt cel care moderează dezbaterile în această dimineață, înainte de pauza de cafea și înainte de discursul domnului McCarthy și domnului Cartney și domnului Pachauri. Parlamentul European a fost uh, o forță importantă și un motor în protecția climatică și am adus o contribuție importantă în ultimii ani pachetului climatic pe care l-a decis Uniunea Europeană la sfârșitul anului trecut. Noi avem o delegație oficială care va pleca la Copenhaga, formată din 15 persoane, membri în diferite grupuri politice ale Parlamentului European, dar de fapt vom fi mult mai mulți acolo pentru că interesul uh, reprezentanților cetățenilor în acest subiect face să fim peste 70 de persoane, 70 de deputați în Parlamentul European vor fi de fapt prezenți la Copenhaga. Și știm de la conferința, Ameri- știm de, de la conferința cu America pe care am avut-o pe această temă că 60 de membri ai Congresului și mulți membri ai Senatului vin de asemenea la această conferință. Considerăm că noi suntem foarte importanți pentru această conferință. Avem negociatori în uh, această conferință și trebuie să fim în același timp și observatori pentru ceea ce se întâmplă. Trebuie să avem grijă ca reprezentanții guvernelor și șefilor, șefii de stat să respecte angajamentele de, uh, pentru care s-au obligat. Și credem de asemenea că trebuie să existe un climat foarte pozitiv în următoarele două săptămâni pentru ca guvernele să facă mai mult decât au promis la ele acasă. Am văzut ce s-a întâmplat la Bali, la Rio, când societatea civilă și reprezentanții cetățenilor în parlamente au jucat un rol foarte important pentru a schimba deciziile Conferinței Națiunilor Unite. Noi, în Parlamentul European, am prezentat o rezoluție pe care a menționat-o și președintele Parlamentului, o rezoluție foarte amplă, foarte complexă. Avem sistemul de comercializare cu emisii, avem obiectivele noastre de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, dar nu numai industria trebuie să facă un angajament, ci și transportul în toate aspectele sale. Nu e vorba numai de transportul rutier, dar și de transportul aerian, de transportul maritim, care contribuie la emisia de gaze cu efect de seră și în același timp și folosirea pământului nostru este un subiect foarte important pentru reducerea schimbărilor climatice și iată că am ajuns la subiectul nostru foarte important de astăzi care prevede o discuție despre felul în care ne alimentăm, felul în care mâncăm și cum influențează acest lucru schimbările climatice. Mă bucur să introduc acum pe vorbitorii noștri. Primul este domnul dr. Alan Dancourt de la London School of Hygiene and Tropical Medicine Apoi mai Reed McGuinness, care este raportoare pentru politica agrară comună și securitatea alimentară globală în Comisia Agri și domnul Criton Arsenis, care este membru în Comisia mea, în Comisia pentru Mediu în Parlamentul European. Noi suntem o democrație, suntem o societate pluralistă în Europa și avem, bineînțeles, opinii diferite. Unii consideră că schimbările climatice sunt un fenomen existent deja și că nu mai trebuie pierdut nicio secundă pentru a combate acest fenomen, dar există și sceptici în domeniul uh, schimbărilor climatice, cei care neagă existența acestor fenomene și care au și ei dreptul să-și spună părerea și care sunt de părere că poate carnea nu are nicio legătură cu schimbările climatice, dar în orice caz noi suntem o instituție deschisă și lăsăm pe toată lumea să-și spună opiniile, bineînțeles. Îi dau de aceea acum cuvântul domnului dr. Alan Dancur, care ne va face o introducere în această dezbatere. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o pentru ca să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră. Avem nevoie de alimente pentru a supraviețui, dar câte alimente și ce fel de alimente trebuie el să fie? Cum trebuie să arate dieta noastră? Până acum, și aceasta a fost o, un subiect interesant pentru oameni ca mine, care sunt nutriționist uh, pentru sănătate publică, dar și pentru cei care fac politici în general, care oferă linii directoare pentru consumatori, acest subiect este foarte important atunci când vorbim de promovarea sănătății legătura foarte clară între dietă și, uh, sau, uh, și uh, boli a arătat că, într-adevăr, acesta este un subiect foarte important atât la nivel național cât și internațional când e vorba de liniile directoare pentru de nutriție. Însă, întrebarea este dacă nu este cumva nevoie de mai multă implicare în acest domeniu. Prea mult timp a existat o separare între disciplinele academice și acțiunile guvernului, ceea ce a dus la o cercetare mult prea depărtată de deciziile politicienilor. Dar schimbările climatice obligă o schimbare în acest sens. Și există deja strategii care trebuie să asigure ca populația să aibă acces atât la o dietă sănătoasă cât și la una durabilă. Aceasta este o absolută necesitate. Sectorul agrar contribuie cu 10 până la 12% din uh, emisiile de gaze cu efect de seră. De asemenea, mai provin uh, emisii uh, de gaze din folosirea pământurilor într-o manieră nerațională și din despăduriri. Aceste cifre vor mai crește cu încă jumătate, deci cu 50% vom avea cu 50% mai mult de uh, gaze cu efect de seră până în 2030. Dar nu putem face prea multe împotriva acestui fenomen, pentru că avem nevoie de alimente și sectorul agrar ne, prova, ne pune la dispoziție aceste alimente. Întrebarea trebuie deci pusă din nou în alt context. De câtă mâncare avem nevoie și ce fel de mâncare trebuie să producem și să mâncăm dacă chiar vrem să împiedicăm schimbările climatice? Acestea sunt întrebări esențiale care fac o legătură între agricultură, alimente și sănătate în contextul schimbărilor climatice. La începutul acestui an, s-a constituit un grup internațional de uh, oameni de știință în uh, sub egida institutului meu, care a încercat să răspundă la câteva din aceste întrebări. Am încercat să identificăm strategii potrivite pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 în sectorul de alimente și de sănătate în general și, um, și în sectorul agrar. Și în același timp am încercat să adaptăm aceste strategii uh, la uh, sănătatea populației și să uh, vedem care este impactul lor asupra sănătății. Important este să stabilim dacă există un co-beneficiu pentru sănătate care să impună o anumită politică pentru reducerea gazelor cu efect de seră. Se, um, activitatea noastră a fost publicată în diferite studii și uh, a fost uh, de asemenea apreciată de mai mulți oameni de știință. Reducerea gazelor cu efect de seră și uh, o schimbare în mentalitate în domeniul agricol și uh, al nutriției trebuie să fie de la fel de importante ca schimbările pe, de care avem nevoie în transport. Nu avem acum posibilitatea să mai facem alegeri. Avem nevoie de reduceri în toate sectoarele și ne-am bazat uh, cifrele pe tot felul de date foarte exacte pe care le-am primit din Marea Britanie. Sunteți cu toții conștienți că FAO a arătat că um, agricultura este 4 cincim este responsabilă de 4 cincim din efectele despre care, de care vorbeam. Așadar, trebuie să luăm uh, măsuri în acest domeniu. Se pot lua măsuri în toate domeniile producției agricole, de exemplu, deșeuri și așa mai departe. De aceea, strategiile trebuie să fie cât mai ample, trebuie să reducă uh, Uh, gazele de, cu efect de seră în toate manierele posibile. Dar avem nevoie de produsele uh, animale, avem nevoie de lapte, avem nevoie de carne. Dar faptele ne arată că uh, Deși este nevoie de consumul de carne pentru copiii sub 5 ani care au nevoie să își uh, ia aportul de proteine și de vitamine, se poate face totuși o concesie. Este absolut clar că un, un consum excesiv de astfel de produse duce la consecințe negative pe sănătate, mai ales la adulți. De exemplu, produsele animale sunt un contributor uh, de, sunt, contribuie la uh, creșterea grăsimilor în organismul uman și se știe că grăsimile duc la uh, riscul de boli car, uh, cardiovasculare și așa mai departe. Se vede de asemenea că consumul de carne roșie este legat de uh, unele tipuri de cancer. Trebuie deci să răspundem la întrebarea dacă avem nevoie de produse animale, dar aceasta este o întrebare complexă. Probabil că da, în anumite perioade ale vieții, dar, așa cum este nevoie în multe domenii, moderația este foarte bună. Deci haideți să ne întoarcem la subiectul nostru. Sectorul agricol a luptat în mulți ani, de mulți ani, să îmbunătățească situația în domeniul emisiilor gazelor cu efect de seră și s-au făcut progrese evidente. Însă, datele de ultimă oră ne arată că, în continuare, uh, managementul um, terenurilor agricole și um, a problemelor uh, altor probleme este în continuare deficitar. Deci este nevoie, pe lângă strategiile pe care le avem, să uh, găsim o strategie mai bună pentru uh, reducerea consumului de produse animale cu 30% pentru a avea într-adevăr un management eficient în Marea Britanie, de exemplu. Interesul nostru însă nu s-a concentrat numai pe strategiile pentru a îndeplini obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră, ci ne-am interesat mai ales de cum am putea să analizăm efectele acestor strategii pe populație. Am încercat să asumăm că o reducere de 30% a consumului de produse animale ar, uh, ar aduce cu sine o reducere uh, de, la fel de mare de uh, consecințe negative și de uh, acizi grași în uh, consumul uh, saturați, în consumul uh, adulților. Bolile ischemice cardiovasculare sunt una dintre cele mai mm, frecvente cauze de deces în Europa, 7 milioane de decese pe an. Am estimat de asemenea că o reducere de 30% în consumul de acizi grași saturați ar duce la o reducere substanțială a acestor boli cu 70, 17% cel puțin în ceea ce privește bolile cardiovasculare la adulți în Marea Britanie. Aceasta este echivalent cu 18.000 de morți premature pe an. Shaw este echivalent cu 3% cu, din toate decesele din uh, Marea Britanie. În final, vreau să vă spun că am identificat o strategie pentru a ne atinge obiectivele cu privire la gazele de uh, emisiile de gaze cu efect de seră prin reducerea produselor animale, consumului acestora și am tras concluzia că dacă această strategie este bine aplicată, ea duce la o scădere a consumului de acizi saturați grași și va avea imediat un impact pozitiv pe sănătatea populației. Aceasta este o veste extrem de bună, este o politică bună pentru mediu și bună pentru sănătatea publică. Într-adevăr, un scenariu win-win cu câștigători de ambele părți. De asemenea, am analizat numai o singură legătură între uh, cauză și efect uh, în domeniul sănătății, dar probabil că mai sunt și multe altele legate de reducerea produselor uh, animale, cum ar fi efectul pe bolile canceroase. Există încă, bineînțeles, multe dubii și multe marje de eroare în studiile noastre, dar totuși aceste studii arată că există beneficii pentru sănătate foarte clare din astfel de strategii care încearcă în același timp să reducă gazele cu efect de seră. Bineînțeles că există încă lacune. Estimările noastre nu s-au bazat decât pe date venind din Marea Britanie. Ne-am uh, bazat pe anumite tipuri de produse animale, de exemplu carnea de oaie, de vacă, uh, dar uh, există zone în care aceste, în care creșterea animalelor este un um, element mult mai important și există zone în care populația consumă mult mai multă carne, de asemenea zone în care um, populația consumă mai puțină carne. Este important însă să ne amintim că propunerea noastră a fost să reducem produ- consumul produselor animale în mai multe zone ale Europei. Nu am propus o eliminare totală a acestor produse. Dar cât de realistă este strategia noastră? Cât de posibil este să se schimbe mentalitatea populației uh, cu privire la consumul acestor produse? Bărbații din Marea Britanie mănâncă peste un kilogram de carne pe săptămână. Este oare necesar să mănânci atât de multe carne pe săptămână? Evident că nu este bine pentru sănătate și eu am sugerat uh, um, că și consumul de multe produse animale este legat de problemele de sănătate. Nivelul acesta de consum al de carne este extrem de clar legat de probleme de sănătate, după cum spuneam, și deci recomandările nutriționiste ar putea să reducă și costurile pentru alimente cu 20 de miliarde de lire pe an în Marea Britanie, ceea ce este din nou un mare avantaj. Mai multe națiuni au uh, încercat deja să abordeze această nouă strategie pentru binele mediului. În Belgia, de exemplu, funcționarii publici au declarat o zi fără carne, o dată pe săptămână. De asemenea, nutriționiștii recomandă ca consumul de carne să fie redus din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră. Și produsele alimentare suedeze acum au și o amprentă de carbon pe eticheta lor. Toate acestea sunt inițiative foarte curajoase și extrem de importante. Sunt prim pași în direcția combaterii crizei climatice. O conștientizare mai bună a costurilor climatice în a tuturor acțiunilor noastre, inclusiv a alegerilor noastre despre ce mâncăm, este absolut necesară. Guvernele și consumatorii sunt confruntați cu alegeri foarte grele Trebuie, în primul rând, să ne terminăm povestea de dragoste cu produsele animale. Aceasta este prima necesitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Dancur, pentru această introducere a audierii noastre. Domnul Paul McCartney promovează o dietă fără carne luni și de altfel de mii de ani se știe, catolicii știu că o zi pe săptămână fără carne este un lucru foarte sănătos. Deci este vorba de o înțelepciune colectivă pe care o avem de, din totdeauna. Trecem acum spre ceilalți experți ai noștri. Avem un timp de vorbire Patru minute pentru fiecare dintre ei. Doamna Merit McGuinness, uh, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau mulțumesc că m-ați avertizat că am doar patru minute, așa că fiți foarte atent. Și eu sunt catolică, trebuie să admit acest lucru, deci poate că e, până la urmă e vorba de religie aici. Pot să vă spun că ni s-a spus ca vineri să mâncăm uh, pește pentru a ne salva sufletele. Acum ni se spune să nu mai mâncăm carne luni ca să salvăm planeta. Și niciuna dintre cele două nu funcționează prea bine. Pot să vă spun sincer că doar un vegetarian poate să sugereze o lunie fără, fără carne, pentru că oricum întotdeauna am rămas doar cu rămășițele din timpul săptămânii pentru luni. Și pot să vă spun că sunt membru al Comisiei pentru Agricultură și a Comisiei de Mediu de aici, de la Parlamentul European și aș fi dorit ca toți cei care iau cuvântul astăzi aici să se asculte reciproc și să dea dovadă de respect. Poate că până la urmă mesajele noastre vor găsi rezonanță în ceilalți și uh, poate până la urmă vom cânta același cântec. Pot să vă spun că agricultura și creșterea animalelor sunt într-adevăr o parte a problemei, dar nu reprezintă problema principală în ceea ce privește schimbarea climatică. Ele sunt în același timp parte a soluției, dar nu soluția cu S mare. Dacă vedem ce se întâmplă cu agricultura europeană, aceasta a făcut eforturi deosebite pentru a reduce emisiile. Agricultorii știu foarte bine acest lucru. Cei care au grijă de pământurile noastre și de creșterea animalelor aș fi dorit să se afle astăzi aici și să fie eventual și aici alături de noi să-și dea punctul de vedere. Însă știm cum putem reduce emisiile în Uniunea Europeană și cercetarea ne arată cum putem îmbunătăți acest pro program. Iar agricultorii ne pot ajuta. Și, într-adevăr, aici uh, au fost prezentate de ultimul vorbitor câteva date interesante. Știm, într-adevăr, că nu e bine să eliminăm complet carnea din dieta noastră și salut acest lucru. Însă, de fapt, câțiva dintre experții noștri sugerează acest lucru și eu nu sunt de acord cu această propunere și nu sunt uh, nutriționist, dar sunt, uh, sunt mamă și știu foarte bine ce înseamnă acest lucru și eu cred de fapt în principiul moderației, pentru că acesta funcționează cel mai bine. Spre deosebire de domnul Macmillan uh, Scott, eu mă voi bucura în continuare de carne și sper să mă pot bucura de un prânz și o mâncare bună. Și nu voi renunța la porici, de exemplu aceasta nu va elimina problemele pe care le avem noi. Cred că până la urmă moderația este cea mai importantă. Acum, dacă revenim la agricultură la nivel global, au existat inițiative la nivel mondial care sunt în creștere. Creșterea animalelor este foarte importantă pentru lumea în dezvoltare și sunt îngrijorată că nu cumva mesajul de aici să dăuneze practic lumii în curs de dezvoltare și a importanței creșterii animalelor nu doar pentru dieta lor, ci și în ceea ce privește viața lor în general nutriția, alimentele pe care le asigură creșterea animalelor, laptele, carnea sunt foarte importante și, într-adevăr, țările emergente și țările în curs de dezvoltare aspiră, practic, la dietele noastre. Noi nu dorim să consumăm în mod excesiv din nimic și nu dorim să impunem niște obiceiuri proaste. Dar vă rog să nu sugerați aici că dacă lumea s-ar transforma toată într-o lume vegetariană, am avea mai puține probleme cu schimbarea climatică. Azi dimineață, când am venit aici, m-am simțit uh, temperatura ridicată uh, aici în sală și asta înainte de a începe dezbaterea. Și cred că înainte de a spune celorlalți ce trebuie să facă, ar trebui să facem în noi uh, întâi ceva. Și am cerut să se scadă temperatura, dar mi s-a spus că nu se poate face acest lucru. Agricultura s-a schimbat foarte mult în ultimul timp. Pot să continui, domnule președinte? Vă mulțumesc. S-a schimbat și se va schimba în continuare, însă cred cu pasiune că avem nevoie de creșterea animalelor în Uniunea Europeană și la nivel global. Trebuie să facem însă acest lucru mai bine și asta încercăm, iar cei care au grijă de pământuri trebuie să nu îi îndepărtăm prin această dezbatere, pentru că agricultorii ar fi, s-ar simți îndepărtați, ar trebui să includem pentru a putea face cu toții progrese. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Merit, din partea Comisiei de Agricultură. Bineînțeles, agricultura nu este problema, ci doar o parte a problemei și poate fi și o parte a soluției, așa cum ați spus. Dumneavoastră mâncați uh, rosbiful duminică, alții mănâncă luni și acum dau cuvântul uh, domnului Criton Arsenis din partea Comisiei pentru Mediu. Sunt și din partea Comisiei DEVE, domnule președinte. Într-adevăr, nu știm foarte multe, nu știm îndeajuns în legătură cu aceste schimbări antropogenice. Și trebuie să vedem cum putem contribui mai mult pentru a rezolva această amenințare globală. Și nu ne dăm seama că nu știm prea bine cum funcționează planeta. Totuși, știm un lucru. Că am avut o amenințare similară și anume războiul rece și um, amenințarea nucleară. Și atunci Gorbaciov sau Reagan au fost cei care aveau la dispoziție butonul pentru a opri acest lucru. Acum, fiecare dintre noi dispunem de un astfel de buton pe care îl putem apăsa pentru a începe acest proces, pentru a ajuta planeta. nu știm exact uh, cât de complexă este situația și câte activități umane sunt implicate în acest proces al schimbării climatice. Această dezbatere este importantă și ar trebui să adăugăm aici un alt element de care trebuie să fim conștienți. S-a calculat la FAO că creșterea animalelor reprezintă 18% din emisiile de dioxid de carbon și aceasta ar putea ajunge până la 51% conform unor altor estimări. S-ar putea să fie o exagerare, însă totuși trebuie să recunoaștem că creșterea animalelor contribuie foarte mult la schimbarea climatică. Iar consumul energetic este inclus în aceste calcule. Noi consumăm carne de animale, și deși doamna McGuinness spunea că, în general, producția în Uniunea Europeană este în scădere, totuși consumul este în creștere în Uniunea Europeană. Deci, fie consumăm aceste produse din alte părți sau, uh, oricum, în țările din uh, lumea în curs de dezvoltare se consumă din ce în ce mai mult. De aceea, până la urmă, noi, europenii, suntem cei care uh, plătim acest uh, lucru din cauza defrișărilor, din cauza utilizării pământurilor pentru a produce nutrețuri pentru animale, toate aceste lucruri le consumăm noi până la urmă. Este practic o posibilitate de a acționa pentru noi toți și cred că soluția se află în dieta locală. O dietă care nu trebuie să includă carnea pe meniul din fiecare zi. Această atitudine de a elimina carnea din dieta noastră este una foarte recentă, pentru că este de fapt un obicei pe care îl avem de foarte mult timp. Iată de ce propunerea mea pentru o politică durabilă în ceea ce privește aliment, alimentația este aceea de a ne îndrepta spre obiceiurile locale, spre o dietă locală care să fie mai bună. Și pentru a integra această dietă locală cu capacitatea de producție locală care există. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, uh, Criton. Dieta mediteraneană este celebră în toată lumea și pentru, evident pentru efectele sale asupra sănătății se poate vedea din statistici ce boli eviți dacă practici această dietă. Avem acum aproximativ uh, Aici în Parlament avem toate limbile, avem interpretare, puteți vorbi limba maternă dacă vreți. Aș spune acum că intrăm la procedura catch de ai, procedura uh, intervențiilor spontane, deci membrii ar trebui să ridice mâna și în aceste 50 de minute să intervină. Propun fiecare să intervină un minut și jumătate. Știu că nu e mult, dar poate ne concentrăm fiecare pe o idee, două și punem întrebări sau facem comentarii la ce au spus prezentatorii. Cine dorește să ia cuvântul? Uh, Văd că membrii noștri sunt foarte dorniți să intervină. Vă rog, domnule, sunteți uh, primul. Un minut și jumătate o să uh, urmăresc timpul. Și vă rog să vă prezentați de asemenea și după aceea să interveniți. Domnule președinte, Perry Walsh este numele meu, sunt președintele Organizației Europene a Fermierilor, COPA. Vă mulțumesc foarte mult că îmi permiteți să particip la această dezbatere. Sunt câteva lucruri care trebuie spuse. În primul rând, în ce privește calculele emisiilor de gaze cu efect de seră. Nu se ia în considerare faptul că majoritatea producției animaliere în lume se face pe uh, pășuni și aceste pășuni absorb carbon foarte mult. Acest lucru nu este uh, luat în calcul atunci când se calculează emisiile uh, în urma creșterii de animale. Și dacă s-ar face acest calcul, dacă s-ar lua în considerare, cum ar trebui să se întâmple, atunci emisiile de gaze cu efect de seră pe acest sector ar fi uh, reduse undeva între 30 și 50% depinzând de sistemul de producție. De asemenea, în Marea Britanie, uh, prezentatorul a spus că folosește date din Marea Britanie, dar a ignorat complet faptul că 60% din uh, Marea Britanie nu poate fi folosită pentru producția arabilă, ci doar pentru pajii și pășuni. Și dacă ar fi să trecem pe o dietă vegetariană, așa cum sugerează unii oameni, n-am putea fi în stare să ne hrănim. Pentru că această suprafață care e de 60% și care în Irlanda e și mai mare, de unde vin eu, adică 80%, deci 80% din uh, terenul agricol nu este potrivit pentru activități arabile, pentru uh, agricultura arabilă, ci doar pentru creșterea animalelor De asemenea, nu se ia în considerare în niciun fel ideea că dacă trecem de la o dietă carnivoră la una vegetariană, înseamnă că va trebui să cultivăm mai mult pământ în fiecare an și astfel să emitem mai mult carbon, pe când dacă avem pășuni permanente, așa cum se întâmplă în zonele în care se cresc animale, avem o absorpție uriașă de carbon prin intermediul acestor pajii și pășuni. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. O contribuție foarte importantă. Vă mulțumesc. Vă rog. Dumneavoastră aveți cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Pierre Chevelier, președinte al Federației Naționale Bovine din Franța, președintele grupului uh, Carne uh, de Vită Coșeca. Vă mulțumesc pentru că ați eh, organizat această dezbatere privind încălzirea climatică și politica alimentară înainte de conferința de la Copenhaga. Calitatea intervențiilor a fost eh, extrem de interesantă și noi avem aici, în această incintă Parlamentul European, eh, ocazia să facem diferența între Europa și celelalte mari continente producătoare de carne de vită noi, în Europa, avem o producție de carne de vită făcută pe suprafețe unde alimentația uh, acestor animale se face în proporție de 80% uh, din iarbă. Uh, și aceste pajiști, aceste pășuni sunt absorbante de carbon. Și dacă facem comparația cu ce se întâmplă la nivel mondial, în Franța, de exemplu, noi consumăm două fripturi pe săptămână și ne rămân încă multe zile, adică cinci, ca să consumăm și altceva, să mâncăm și altceva decât carne de vită. Și dacă media în Europa este de 15 kg pe an, să nu uităm că în America de Sud este de 70 de kg, de 50 de kg în Statele Unite. Deci interesul și miza acestei dezbateri pe care o avem este să facem o analiză Uh, legăturii între emisiile cu efect de seră și alimentație, să uh, vedem care este situația în Europa realmente și să nu facem un amalgam cu situația mondială. În Europa avem o creștere de tip extensiv, avem o politică de uh, uh, amenajare a teritoriului uh, care uh, face ca în Irlanda, de exemplu, sau în masivul central francez sau în Normandia să existe pășuni imense verzi acolo unde producția de carne de vită este indisociabilă de echilibrul uh, uh, societal și de amenajarea teritoriului. În consecință, să nu amestecăm situația din Europa cu, și să nu o confundăm cu situația la nivel mondial, pentru că sunt diferite. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chevalier. Uh, următorul vorbitor, Vittorio Rodo domnul Vitorio Prodo. Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare extrem de interesant să discutăm aceste lucruri aici și n-am nicio îndoială că trebuie să uh, avem o atitudine echilibrată. În uh, pământ se află de un nivel de carbon dublu față de cel din uh, atmosferă. De aceea mi se pare extrem de important să păstrăm pășunile pe care le avem, suprafețele de pășuni. Problema apare atunci când creșterea animalelor se bazează pe produse uh, venite din uh, agricultura arabilă, deci pe porumb, pe uh, grâu și așa mai departe. Și faptul că ai nevoie de 8 kg de porumb ca să produci 1 kg de carne. În acest uh, caz, cred că este justificat să ne punem întrebarea uh, cât, uh, de cât ar fi nevoie ca să obții aceleași uh, proteine din lapte și cred că trebuie să ajungem la un echilibru între nevoia de a ne asigura că producția venită din terenuri arabile și uh, uh produsele alimentare sunt uh, gestionate cum trebuie. Mulțumesc, Caroline Lucas, din Marea Britanie membru al Parlamentului. Da, vă mulțumesc foarte mult din partea Partidului Verzilor din Marea Britanie. Salut dezbaterea de astăzi. Mulți dintre noi au uh, încercat să pună pe agenda, pe ordinea de zi a acestei instituții această problemă de ani de zile și ne bucurăm că în sfârșit ea e luată în serios. Am o întrebare și un comentariu, de fapt. După aceea, uh, prima întrebare pentru uh, primul vorbitor de la London School of Hygiene, care a spus că copiii până în 5 ani au nevoie de oarecare, de oarece carne pentru în dieta lor. Uh, eu, din câte am înțeles, uh, există opinii care spun că e mai greu să ai o dietă echilibrată și fără carne, dar că se poate. Deci vreau să știu care sunt datele științifice în spatele acestei afirmații. Și apoi vreau să mă refer la un lucru pe care l-ați spus. Ați vorbit despre o situație în care câștigă toată lumea. În sensul că reducerea consumului nostru de carne este bun pentru climă și pentru sănătatea noastră aș vrea să facem o situație de tip win-win-win-win uh, în care uh, câștigă nu doar clima și sănătatea, a zice că e bun și pentru bunăstarea animalelor, că n-am auzit nimic despre asta astăzi sau aproape nimic, și știm că o producție din ce în ce mai intensivă de animale va fi din ce în ce mai bună uh, și în ce privește impactul asupra bunăstării animalelor. Deci, vreau să lărgesc puțin zona de discuție și apoi vreau să mă refer la un lucru uh, pe care l-a exprimat și antevorbitorul meu și anume cât, de câte uh, cereale e nevoie ca să creezi un kilogram de carne. Și să ne gândim că dacă vrem să putem să hrănim populația care va crește în următoarele decenii, E clar că nu vom putea face acest lucru pe tipul de dietă pe care o avem acum în Occident. Va trebui să fie o dietă mai puțin bazată pe carne, pentru că pur și simplu este un mod incredibil de eficient de a folosi uh, cerealele într-o lume uh, ale cărei resurse scad. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vă rog. Oui, bonjour, je suis parlement. Bună ziua, sunt deputat uh, din uh, Belgia, ecologistă, Teresu nu mă numesc. Aș vrea ca din toată această dezbatere să putem trage o concluzie cu privire la politica agrară comună. Cred că, într-adevăr, crede un, trebuie un echilibru în uh, campania noastră între um, creșterea animalelor și cultura uh, plantelor. Cred că uh, Trebuie să avem, uh, să ne asigurăm că și animalele pot să se hrănească cu iarbă, pentru că astfel carnea lor este mai sănătoasă, de exemplu, pentru noi. Întotdeauna este nevoie, deci, de un echilibru între grăsimi, de exemplu, și nutriția animale contează foarte mult în acest echilibru. Concluzia pe care trebuie să o tragem este dacă avem o politică agrară comună care încurajează acest tip de creștere a animalelor mai degrabă decât o creștere industrială sau o, crește, o creștere a animalelor care importă proteine vegetale și porumb din altă parte și transformă Europa într-un debitor important față de alte țări. Așadar, cred că este important să avem o creștere a animalelor care să țină cont de toate criteriile și la început și la sfârșitul acestei producții și să fie și sănătoasă. Mulțumesc! Mulțumesc. Vă rog, dumneavoastră, aveți cuvântul. Mulțumesc. Anne Fitzpatrick de la Consiliul European pentru Tinerii Agricultori. Am două puncte pe care vreau să le menționez. În primul rând, o întrebare către vorbitorul de la London School of Hygiene. Puteți dezvolta mai mult ideea conținutului de acizi saturați când ați vorbit despre consumul de produse animale? Nu cred că este cineva care să nu fie de acord cu dumneavoastră dacă spuneți că este greșit să mănânci hamburger șapte zile pe săptămână. Pe de altă parte, trebuie să știm mai multe despre tratamentele aceste produse, cum sunt tratate și, până la urmă, de unde revin aceste probleme. Și, de asemenea, vreau să discutăm dacă se poate și despre cum schimbarea nutriției animalelor ar putea să ducă la, și ea la o reducere a gazelor cu efect de seră. Yeah. You, please, yeah. Da, vă rog, aveți cuvântul. Hello, my name is Sebastian Țăș. I'm from... Sunt Sebastian Țăș, vin de la Uniunea Vegetariană Europeană Aș vrea doar să mă refer la o declarație care s-a făcut că trebuie să mâncăm uh, la un moment dat în viață carne. Vreau doar să contribui și eu cu o informație. Asociația Americană Dietetică este una dintre cele mai importante uh, asociații de uh, dieteticieni și nutriționiști care spune că și o dietă echilibrată, mai ales o dietă vegetariană în toate etapele vieții, este potrivită, inclusiv în timpul sarcinii, în timpul copilăriei și așa mai departe. Vreau doar să vă spun acest lucru în caz că vreți să eliminați uh, produsele animale, puteți în continuare să duceți o viață sănătoasă. Mulțumesc! Hello, my name is Gun Bucat and, Bună ziua, sunt Gun Bucat și reprezint uh, Asociația manufactorilor de soia. Mm, cred că nu s-a vorbit despre perspectiva consumatorului. Ce poate face consumatorul pentru a se îndepărta de acest regim bazat foarte mult pe carne către un, o dietă bazată pe produse vegetale. Noi, la societatea noastră, încercăm să oferim soluții practice de alternative, fie că este vorba de lapte pe bază de soia sau alte produse sunt foarte bune la gust, sunt bune pentru uh, sănătate, nu au mulți acizi grași, nu au colesterol și cred că orice doctor ar putea să fie de acord cu noi. Așa cum a prezentat și înainte primul vorbitor, există deci soluții la problemele pe care le avem. Trebuie să știm, de asemenea, că astfel de decizii duc la un impact mai mic de dioxid de carbon pe atmosferă dacă ne uităm și la carne, același lucru, că carnea de vacă de 10 ori mai puțin uh, ar fi acest impact dacă am uh, urma această dietă. Și în plus uh, mai există și consecințe pozitive pe sol, pe apă, deci trebuie să găsim soluții practice în ceea ce privește alimentația pentru ca și consumatorul să știe că există o alternativă deja viabilă. De fiecare dată când ne gândim la politici în acest domeniu, trebuie să ne gândim și la legislația cu privire la animale, care ar putea să ajute producătorii din aceste domenii să fie în continuare adaptați la nevoile cetățenilor, fie că e vorba de nutriție, fie că e vorba de sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Mulțumesc. Sunt consilier pentru grupul socialiștilor și democraților. Singurul lucru de care avem nevoie sunt alimentele, însă alimente bune. Ne putem imagina, de exemplu, mâncarea din 2030, uh, când voi avea 74 de ani. Vom mânca oare numai uh, drajeuri? Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, ați început cu cuvintele dintr-un cântec de-a lui Paul McCartney. Mulțumesc! Iată, singurul lucru care contează este că avem încălzire globală și atunci de ce planeta s-a încălzit în urmă cu o mie de ani față de ceea ce se întâmplă acum? De ce temperatura a crescut, de exemplu, în timpul Imperiului Roman. Și, de fapt, în ultimii zece ani s-au arătat, au apărut dovezi științifice în acest sens. Uniunea Europeană utilizează acest proces al schimbării climatice pentru a justifica propria existență. Și faptul că S-a invitat aici uh, pe domnul Paul McCartney și domnule președinte, la început dumneavoastră spuneați că cei care sunt sceptici în ceea ce privește schimbarea climatică sunt niște negaționiști. Îmi pare rău să vă spun acest lucru, dar știți ce conotație are acest concept? Și domnul Macmillan Scott spunea că s-a dus la aeroport să-l uh, aștepte acolo pe Sir Paul McCartney. E oarecum ironic, nu? Noi, Partidul Independent, Independentiștilor din Marea Britanie, luptăm împotriva acestui lucru și vom sărbători mâncând carne la ora prânzului astăzi. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, uh, poftă bună atunci la prânz. Thank you. Yeah, madam. Vă rog, doamnă. Joyce Silver de la de la Compassionate Farming. Statisticile de la FAO ne arată că probabil animalele, uh, numărul animalelor se va dubla până în 2050 și acest lucru nu poate fi acceptat. Deocamdată uh, cheltuim foarte mult din cereale, aproape o treime pe animale și 98% din uh, recoltele de soia de asemenea. Multe dintre acestea ar putea fi utilizate pentru combustibil biologic și există deci mai puține cereale care hrănesc persoanele. Există foarte multe persoane care merg la culcare fără să mănânce în timp ce noi ne hrănim uh, vitele, porcii și așa mai departe pentru a putea avea carne și lapte și în timp ce ei n-au nimic. Noi singurul lucru pe care îl facem este să conducem mașinile noastre și să fim mulțumiți cu ultimul model uh, de combustibil uh, regenerabil. Și, de fapt, domnul care se află în fața mea n-are dreptate. Două treimi din animalele care sunt crescute sunt crescute în mod industrial și aceasta nu poate fi o prioritate. Nu contează dacă trăiesc în condiții mizerabile și dacă nu pot trăi în mod natural, așa cum ar trebui să trăiască. Deci cred că putem avea o situație win-win și anume să mâncăm mai puțină carne, să hrănim animalele nu cu cereale, ci cu iarbă, să le creștem într-un mod mai sănătos, mai natural și în felul acesta animalele vor dispune de acea bunăstare animală și planeta va fi mai mulțumită. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor văd că a luat-o uh, la fugă în spatele ultimului vorbitor pe care l-am ascultat. Domnul Chris Davis dorea de asemenea să intervină. Chris, ești ultimul în a interveni înainte de a da cuvântul experților. Și vedeți uh, cât de interesant și de atractiv este această idee a barbecue-ului. Vă rog. Mulțumesc. Și Vreau să mulțumesc uh, colegului care vine din aceeași regiune cu mine și pot să-l insult, deci fără nicio problemă. Această dezbatere este artificială, pot să spun. Fie ești uh, carnivor, fie ești vegetarian. Nu, nu poate fi vorba de așa ceva. Majoritatea dintre noi suntem omnivori și există motive foarte bune de sănătate pentru a reduce consumul de carne în lumea întreagă și de asemenea motive de mediu foarte bune. Un echilibru pentru toate lucrurile. În primul rând, Aș vrea să-mi cer scuze pentru sistemul de învățământ uh, din nordul Angliei, pentru că se spunea că în 1998, când acolo nu aveam probleme cu temperatură, se spunea că nu existau probleme de încălzire globală. Îmi pare rău pentru cei care învață aceste lucruri la școlile de la noi. Paul Nutt reprezintă Manchester și Liverpool și acolo există diferențe foarte mari de la un cartier la altul în ceea ce privește așteptările de la viață ale oamenilor. Și multe dintre ele au de-a face cu dieta. Există foarte multe persoane care sunt sărace și care trăiesc cu o dietă cu foarte multe grăsimi. Și aceasta duce la boli cardiovasculare și la o speranță de viață redusă. Cred că această chestiune este foarte serioasă, trebuie să vorbim despre dietă, trebuie să ne asigurăm la, să asigurăm drepturile acestor persoane sărace din Manchester și Liverpool și îmi pare rău că Marea Britanie se gândește că e doar vorba de o glumă și atâta. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult. Am avut contribuții foarte interesante. Și acum vom da cuvântul experților de la președinție. Domnul uh, Criton, doriți să faceți comentarii? No, I would like just to add that... Uh, nu, aș vrea doar să adaug că această problemă a modului în care sunt crescute animalele este extrem de importantă. E foarte importantă pentru cultura noastră. Avem multe lucruri de schimbat în uh, Uh, paradigma noastră culturală, pentru că multe lucruri din această paradigmă sunt responsabile pentru schimbările climatice. Așadar, îmi pare rău că n-am adăugat și acest lucru la discursul meu, pentru că este important. Mulțumesc. Merit McGuinness, uh, un comentariu față de modul în care producem uh, hrana. Mulțumesc, domnule președinte, nu o să fiu la fel de succintă, deci vă avertizez, nu vă cer indulgență. Cred că intervențiile au arătat cât de puternice sunt opiniile fiecăruia pe acest subiect. Și știți, uh, Chris Evans, care a declarat că mănâncă și carne, mi s-a părut că a avut o intervenție foarte corectă și susțin ideea ta în favoarea săracilor care au uh, diete foarte Uh, nepotrivite. Sunt de acord că această dezbatere tinde să fie o dezbatere a clasei de mijloc, deși n-ar trebui să fie așa. Dar pentru că există asemenea diviziuni sociale și atât de multe uh, uh, interese diferite în această sală, nu cred că vom face vreun progres. Sigur, vin din sectorul agricol și bunăstarea animalelor este o problemă extraordinar de importantă. Noi avem cele mai puternice linii directoare în acest domeniu în Uniunea Europeană. Uh, Uh, trebuie să apărăm acest lucru uh, la nivel mondial, dar nu prea reușim să o facem. Uh, chiar acum când noi vorbim în Geneva, se încearcă să ni se impună reducerea standardelor. Se tot vorbește acum de dimensiunea de bun public, valorile publice, dar noi ce facem este să-i împingem pe fermieri să producă mai mult pentru a câștiga mai puțin și mă înfurie foarte tare acest lucru pentru că suntem aici într-o clădire comodă a Parlamentului European și îl așteptăm pe un om care nu mănâncă uh, carne, dar care ar putea să mănânce oricâtă carne ar dori și ar putea să ne cumpere eventual pe toți dacă ar vrea. Mesajul uh, când el pleacă de aici, pe care îl va lăsa când va pleca de aici, va fi ca noi uh, politicienii să îi susținem punctele de vedere. În fine, uh, a fost o tânără, doamna Fitzpatrick, care a întrebat în legătură cu datele care uh, sunt disponibile în urma studiilor și cercetărilor. Există foarte multe date și în Europa și în Australia în ce privește uh, dietele rumegătoarelor. Sigur că putem reduce aceste emisii. Sunt un moderat plictisitor. Cred că putem să ne schimbăm anumite obiceiuri, dar putem ajuta și planeta. Mulțumesc. Și uh, domnul Dangur, două, trei minute, vă rog, pentru comentarii. Microfonul este acum deschis. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, foarte bucuros că dezbaterea a stimulat atâtea discuții și opinii și evident că fiecare are o opinie asupra acestui subiect, că toți mâncăm în fiecare zi și ne pasă ce mâncăm. Uh, Ideea e că ar trebui să ne gândim mai mult la ce mâncăm și trebuie să ne gândim mai mult la consecințele de mediu ale alimentelor. Aș vrea să mă refer la câteva lucruri care s-au spus aici. În primul rând, problema extrem de importantă a animalelor hrănite prin pășunat. Sigur că este o problemă extrem de importantă, dar problema cea mai importantă și întrebarea cea mai importantă este ca, uh, care este nivelul posibil sustenabil de uh, pășunat. Pentru că pășunatul în exces duce la distrugerea capacității solului de a absorbi uh, dioxid de carbon. Evident, pășunile sunt un absorbant de carbon foarte important, dar trebuie să avem grijă cât de mult le folosim. În al doilea rând, mult din ce s-a spus aici se referea la animalele mari, la oi și vaci. Dar ce rămâne, cum rămâne cu uh, puii și porcii? Ei ce mănâncă? Mănâncă uh, cereale sau soia? De unde vin acestea și care sunt consecințele de mediu ale producției uh, de furaje pentru porci și găini? Deci nu trebuie să uităm și de acest lucru, că nu vorbim doar de vite și de oi, ci de animale în general. Sunt de acord în totalitate cu un comentariu foarte important făcut de la uh, numărul 34 de aici din față, în legătură cu uh, faptul că trebuie să ne asigurăm că toată lumea are dreptul la o dietă sănătoasă. Alimentele procesate conțin o mare cantitate de grăsimi saturate și de săruri. Și, sigur, noi suntem relativ uh, bogați, ne putem permite să cumpărăm uh, uh alimente sănătoase. Alți oameni nu au această posibilitate și asta nu e drept Toată lumea trebuie să aibă dreptul de a uh, mânca o hrană sănătoasă și de a trăi sănătos. Și pentru a răspunde reprezentantului uh, tinerilor fermieri, sigur că există probleme foarte importante legate de uh, creșterea animalelor, de emisiile care se produc. Este absolut clar că putem folosi anumite furaje care vor crește calitățile, calitățile nutritive ale cărnii și asta este un, un progres important și față de reprezentantul vegetarienilor care s-a supărat în legătură cu comentariile mele. Cred că este important să distingem între carne și lapte. Cred de asemenea că este important să distingem între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și cred că este foarte important să înțelegem că dacă în țările bogate uh, poți să-ți îndeplinești nevoile uh, de nutriționale din motive evidente, în țările sărace acest lucru adesea nu este posibil densitatea nutritivă în țările în curs de dezvoltare este uneori atât de redusă încât nevoile copiilor aflați în creștere nu sunt îndeplinite. Aceasta este o nouă zonă de cercetare care se dezvoltă. Există încă unele incertitudini, dar se pare însă că există aceste nevoi pentru copiii cu vârste mici. Și în fine, eu cred că această dezbatere ar trebui continuată și uh, rog Parlamentul European să ia în serios această chestiune Uh, și aici și în uh, țările de origine ale membrilor. Nu putem să spunem, ea e în regulă, uh, transporturile vor rezolva problema, vor face, vom avea mașini care nu mai poluează și așa mai departe. Trebuie să acționăm în fiecare sector pentru a îndeplini țintele de reducere a gazelor cu efect de seră. Nu vreau să fiu eu cel care să spună n-am încercat să fac nimic. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte uh, aprinsă. Avem acum o pauză de cafea și vă invit înapoi în 15 minute când vom uh, începe a doua parte a sesiunii noastre. Mulțumesc tuturor uh, celor de la prezidiu și tuturor celor care au intervenit. Ne vedem în 15 minute. Nu aveți voie să aduceți cafeaua în hemiciclu, nu uitați acest lucru. aceste Doamnelor și domnilor, începem a doua parte a audierii noastre privind uh, încălzirea climei și uh, politica agricolă. Sper că ați avut o pauză de cafea plăcută în care ați putut discuta și mai mult acest subiect și acum începem partea a doua. Am marea onoare și plăcere de a vi prezenta pe Olivier de Sutre, care este raportor special privind dreptul la alimentație pentru Națiunile Unite și cred că suntem foarte nerăbdători să aflăm ce aveți să ne spuneți în legătură cu activitatea Națiunilor Unite în acest domeniu și uh, ideile pe care le aveți. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, sunt foarte recunoscător că am fost invitat să contribui la această audiere în Parlamentul European privind impactul alegerilor noastre de consum asupra siguranței alimentare și cred că discuția apare în cel mai bun moment posibil. În primul rând, ca rezultat al crizei alimentare globale din 2007-2008, există acum un interes reînnoit și fără precedent față de regândirea sistemelor noastre agricole. Schimbările masive, așadar, vor apărea în viitor. Investițiile în agricultură au crescut uh, la 3 miliarde de dolari în 2007, 2006, 2007 față de 600 de milioane în anii uh, 90. Și mi se pare un lucru extrem de semnificativ pentru că agricultura poate avea un impact puternic asupra reducerii sărăciei și unul dintre motivele pentru care sistemul alimentar se află într-o astfel de criză astăzi este că în anii 80 investițiile în agricultură au fost uh, absolut insuficiente. Dar trebuie să ne întrebăm nu doar câți bani vor fi investiți în agricultură, ci și în ce tipuri de producție și ce impact vor avea asupra uh, veniturilor și asupra uh, mediului. În al doilea rând, guvernele înțeleg din ce în ce mai bine astăzi relația dintre schimbările climatice și siguranța alimentară. Așa cum am uh, văzut recent în Africa de Est și în India sau în regiunile din America Centrală afectate de fenomenul El Niño, schimbările climatice deja amenință viabilitatea uh, unor întregi regiuni și capacitatea lor de a-și menține nivelul de producție agricolă. În Africa subsahariană, precum și în părți din Asia, schimbările climatice uh, afectează uh, ploile, cresc frecvența secetei uh, și uh, în felul acesta afectează și producția agricolă. Uh, panelul interguvernamental pentru probleme de schimbarea uh, climatică a estimat că în Africa subsahariană producția um, ar putea fi redusă cu până la 50% între 2000 și 2020 din cauza schimbărilor în uh, temperatură. În general, capacitatea mondială de producție va crește cel puțin cu 3% până în, dou- până în anul 2080 față de nivelul din anul 2000 și cu până la 16% dacă efectele uh, anticipate de reducerea uh, emisiilor de carbon nu se materializează și pierderile vor fi extrem de importante în Africa și în America Latină. Uh, Deși aceste descoperiri, aceste estimări par uh, negative, ele sunt totuși optimiste dacă ne gândim că ele nu includ impactul uh, evenimentelor meteorologice dure, extreme, cum ar fi inundațiile sau uh, seceta, care sunt uh, manifestarea cea mai imediată a schimbării uh, uh modelelor uh, climatice și nici nu se ia în considerare faptul că se pot contamina sursele de apă proaspătă uh, cu apă sărată din cauza creșterii nivelului mării. De asemenea, nu se ia în considerare riscul uh, scăderii producției agricole din cauza lipsei apei pentru irigații uh, sau, pe de altă parte, nu se ia în considerare posibilitatea ca ghețarii din Himalaya să se topească, de exemplu, ceea ce înseamnă că vor fi și mai multe inundații și vor fi afectați foarte mulți oameni din Asia Centrală și de Sud. Și până în 2005 2050 uh, s-ar putea ajunge la o scădere de 30% până la 30% a recoltelor în uh, Asia Centrală și de Sud. Și în fine, degradarea, degradarea solului de asemenea progresează într-un mod absolut înspăimântător. Agricultura este o victimă a schimbărilor climatice, dar este și o cauză a schimbărilor climatice și, prin urmare, uh, investițiile în agricultură și înțelegerea dimensiunii de mediu a agriculturii este crucială. Formele nesustenabile de agricultură și de consum accelerează tendința către încălzire globală. Agricultura modernă, s-a spus acest lucru, este responsabilă de 14% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră anuale. Uh, schimbarea utilizării uh, pământurilor, incluzând aici și despădurirea pentru a dezvolta uh, exploatații agricole, contribuie cu alte 19%, și în timp ce pădurile cap, uh, captează dioxid de carbon, cam 45% din carbonul terestru, și to- cu toate acestea ele sunt distruse pe scară largă. O întrebare totuși se evită absolut sistematic în discuțiile internaționale despre siguranța alimentară globală și anume impactul asupra modului de consum al uh, țărilor bogate asupra capacității noastre de a hrăni planeta. Totuși, acest mod de consum este responsabil în parte pentru situația cu care ne confruntăm. Mâncarea pe care o consumăm determină modul în care o producem și creșterea producției și creșterii de animale uh, este un răspuns la cererea crescută pentru uh, carne și asta înseamnă că externalitățile negative nu sunt uh, luate în considerare. 14% din gazurile cu efect de seră vine din agricultură, îngrășămintele reprezintă 38% și animalele 31%. Și într-un studiu din 2006, care se numește Livestock Long Shadow, lunga umbra creșterii de animale, publicat de FAO, s-a notat că în total, luând în considerare despădurirea pentru a crea pășuni, Creșterea animalelor este responsabilă de 18% din gaze, emisiile de gaze cu efect de seră, aproape dublu uh, față de transporturi. Împreună, uh, uh, pășunile și terenurile folosite pentru, crearea, pentru creșterea de furaje pentru animale reprezintă 70% din tot terenul agricol și 30% din suprafața planetei. Doar pășunatul este responsabil singur cu de 26% din folosirea suprafețelor terestre eh, eh, libere de gheață de pe planetă și expansiunea rapidă a pășunilor este un motiv major pentru eh, despădurire, mai ales în zona Amazonului. Și, doamnelor și domnilor, nu așa se folosesc cele mai, cel mai bine resursele noastre care așa, așa sunt mici. Anul trecut, UNEP a publicat un raport numit rolul mediului în lupta împotriva unor viitoare crize alimentare și s-a uh, spus acolo că prin reducerea consumului de carne în țările bogate sau uh, restrângerea lui în 2050 la 37,4 kg per capita pe an, adică nivelul din 2000, s-ar elibera cam 400 de milioane de tone de cereale pe an pentru consum uman. Asta ar fi uh, suficient pentru a acoperi uh, nevoia calorică anuală a 1,2 miliarde de oameni. Și dacă nimic nu se schimbă, într-un scenariu în care nimic nu se schimbă, până în 2050, 1,5 milioane de tone de cereale vor fi folosite anual uh, pentru scopuri altele decât alimentație directă și cel puțin 1,4 milioane tone vor fi folosite pentru furaje animale. Asta ar fi suficient cât să se acopere nevoile calorice a 4,35 miliarde de oameni. Și acestea nu sunt singurele Uh, efecte ale extinderii creșterii animalelor, uh, pășunatul excesiv uh, sau pur și simplu existența a prea multe animale distruge vegetația, expune solul eroziunii din cauza vântului și apei. Populația de vite a crescut de la 720 de milioane în 1950 până la 1,5 miliarde în 2001, conform statisticilor FAO. Numărul de oi și de capre a crescut de la 1 miliard în 1950 la 1,75 miliarde în timpul aceeași perioade. Această creștere a uh, producției de animale din 1950 a dus la un pășunat excesiv sever în întreaga lume și se estimează că din 1950 cam 680 de milioane de hectare, adică 20% din uh, suprafața globală totală, au fost degradate prin uh, pășunat excesiv. Bineînțeles că situația este foarte complexă și mai sunt și alți factori de care trebuie să se țină cont. Animalele de fermă, care sunt crescute în țările industrializate, consumă mai mult de 5 calorii în furaje pentru fiecare calorie de carne sau de uh, nutreț care este produsă. În India, această rată este de mai puțin de 1,5 calorii și în Kenya, unde animalele nu primesc cereale sau furaje care doar uh, pășunează și mănâncă iarbă, uh, produsele agricole pe care oamenii nu le pot mânca um, sunt folosite pentru animale. De asemenea, trebuie să știm că um, pentru un, uh, un miliard de oameni în uh, lume în continuare, această activitate este cea mai importantă. Trebuie să distingem așadar între două diferite feluri de a produce carne, între diferite feluri prin care producția de carne și de consumul de carne afectează securitatea alimentară. Afectează eh, gazele cu efect de seră sau eh, pășunatul exagerat, degradarea solurilor și până la urmă și ineficiența producției eh, agrare în loc de consumul uh, um, în loc să fie folosite pentru consumul uman. Aceste impacturi sunt așadar diferite în funcție de regiune și în funcție de producția de uh, carne. Ceea ce este foarte clar însă este că nu putem continua să avem obiective cantitative în producția de, anima, de alimente. De exemplu, nevoia de a crește producția de carne cu 200 de milioane de tone pentru a ajunge la 470 de milioane de tone în 2050, care este un obiectiv care a fost uh, identificat uh, de către FAO la summitul uh, experților despre securitatea alimentară. Acestea nu sunt cele mai bune variante, cele mai bune strategii, pentru că există, în afară de problemele climatice, și probleme foarte clare pentru sănătatea publică legate de aceste strategii. Doamnelor și domnilor, mă bucur de discuția, discuția care a fost lansată astăzi. Drepturile omului nu pot face progrese decât dacă se vorbește despre taburi, dacă indivizii, dacă oamenii sunt curajos și pun întrebări pe care mulți nu ar vrea să le asculte. De aceea aș vrea să mulțumesc uh, președintelui Parlamentului European, domnul Buzek, și vicepreședintelui Macmillan Scott, pentru că au organizat această audiere și mă bucur să colaborăm pe viitor cu Parlamentul European pe acest subiect. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule de Sutter. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu știu uh, care este CV-ul domnului de Sutter, vreau să vă spun că el este raportor special pentru drepturile alimentare al UNO, dar este în același timp și coordonatorul și fondatorul rețelei UE independente cu privire la fondurile, la drepturile fundamentale și drepturile omului în universități. Aș vrea să vă mulțumesc, domnule de Sater, pentru prezentarea dumneavoastră care ne arată că, într-adevăr, dreptul la alimentație este un drept uman. Doamnelor și domnilor, vom face acum o scurtă pauză pentru ca ceilalți vorbitori să poată să se așeze și vom continua audierea noastră. Doar câteva secunde, vă rog, rămâneți așezați.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 Uh, Doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a audierii noastre avem uh, alături de noi doi susținători puternici a ideii de a consuma mai puțină carne. De fapt, amândoi sunt vegetariani. Eu doar nu mănânc carne. Uh, și primul vorbitor este domnul doctor uh, Gendra Paciari, și oricine studiază problemele de mediu și de schimbare climatică cunoaște această adevărată legendă președintele uh, panelului interguvernamental în domeniul schimbărilor climatice, domnul dr. Paciari. Mulțumesc. Mulțumesc pentru că este adevărată onoare pentru mine, doamnelor și domnilor, membrii ai Parlamentului, reprezentanții ai mass media, dragi prieteni și colegi. Este un moment privilegiat să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră și să vă vorbesc despre ceva care este de o importanță crucială, cred, pentru viitorul umanității și de asemenea pentru bunăstarea tuturor speciilor de pe planetă. Consider că problema schimbării climatice a ajuns la niște proporții atât de mari pe care nu le mai putem ignora. Ne aflăm la, în apropierea conferinței părților de la Copenhaga de săptămâna viitoare și sper să ajungem la un acord puternic și sperăm să putem face o diferență, nu numai în ceea ce privește reducerea impactului, în ceea ce privește schimbarea climatică, ci și în reducerea emisiilor. Avem nevoie de un calendar stabilit la un nivel adecvat care, într-adevăr, să producă schimbări. Cred că, indiferent de ceea, de ceea ce guvernele sau statele pot face, noi, ființele umane și membrii societății noastre, pot face foarte mult, fiecare în felul său. Mahatma Gandhi avea un principiu foarte important în viață. Spunea că trebuie să fii și să reprezinți schimbarea pe care o vrei în lume. Și acest mesaj era foarte important pentru cei din jurul său. El spunea că viața lui este mesajul său. Iată de ce credem că trebuie să luăm măsuri pentru a rezolva această problemă în creșterea schimbării climatice, o provocare care va afecta nu doar generațiile viitoare, ci și pe noi, în viețile noastre. Așa că trebuie să acționăm foarte rapid. Aș vrea să mă centrez aici asupra faptului că creșterea animalelor este un sector unde putem face transformări radicale. Și nu propun nimic deosebit, nu propun o schimbare peste noapte, ci doar începutul unui drum prin care să reducem emisiile în acest ciclu al producției animaliere. Pentru că, într-adevăr, putem face ceva. De ce trebuie să ne centrăm pe acest sector de activitate? Pentru că 18% din emisiile din agricultură provin din acest sector al creșterii animalelor. FAO a cercetat acest lucru și a văzut că în jur de 18% din emisiile de gaze din toate activitățile umane dacă concentrăm toate gazele, toate emisiile de gaze care apar în atmosferă. Deci va fi nevoie pe o perioadă de 100 de ani și 9% din ele sunt reprezentate de dioxid de carbon. Deci este un procent destul de redus față de alte gaze. 27% este metan și 65% oxid de azot. Impactul asupra mediului este foarte mare și creșterea animalelor, după cum arată raportul FAO, reprezintă unul dintre contribuabilii, să zicem așa, cei mai importanți la această problemă serioasă. Ar trebui să ne centrăm pe această problemă atunci când vorbim de degradarea solului, pentru că aceasta are de-a face cu ciclul producției animaliere, cu schimbarea climatică și cu poluarea. De asemenea, aceasta duce la lipsuri de apă și pierderea biodiversității. Iată de ce acest sector al creșterii animalelor este principala activitatea antropogenică care utilizează solul. Ea reprezintă 70% din utilizarea terenurilor agricole și 30% din suprafața terestră utilizabilă la nivel mondial. În ultimele decenii a existat o încercare din partea mai multor țări de a extinde producția de carne și a creșterii animalelor. 70% din uh, pădurile din Amazon sunt acum ocupate de pășuni, iar recoltele pentru furaje ocupă de asemenea o parte foarte mare. Poate vă aduceți aminte că unele țări din America Latină sufereau în urmă cu ceva timp de o problemă foarte mare, o criză financiară cu uh, schimbarea monezii naționale. Toate acestea în urma unei schimbări globale, a cererii globale și aceasta a dus la schimbările forestiere care au făcut ca pădurile dinainte să se transforme acum în pășuni. Vreau să vă reamintesc de asemenea că acest sector utilizează foarte multă cantitate de apă. Pentru un kilogram de carne e nevoie de 30 de litri de apă pentru orez e nevoie de 300, 3600, pentru carnea de pui 3900 de litri, iar pentru carnea porcină 4800. Pentru carnea de vită e nevoie de 15600 de litri. Iată deci care va fi impactul foarte mare în ceea ce privește schimbarea climatică și va duce la lipsuri de apă în multe părți ale lumii. Aș vrea să vă dau o cifră în acest sens. Se spune că în Africa până în anul 2020 vom avea 75 până la 25 de, 250 um, de mii de persoane care vor avea probleme cu apa din cauza acestei schimbări climatice. Și dacă continuăm cu această intensificare a producției de carne, vom ajunge la probleme și mai mari în ceea ce privește apa. Toate acestea trebuie analizate ținând cont și de faptul că există foarte multe persoane care suferă de subnutriție, care nu au ce mânca și cu toate acestea multe, o bună parte a recoltelor sunt utilizate pentru a hrăni animalele. Dacă acest lucru nu s-ar întâmpla, atunci o bună parte a acestor recolte s-ar putea deplasa spre a asigura siguranța alimentară a oamenilor. O treime din recoltele mondiale și 90% din soia sunt utilizate pentru creșterea animalelor, o parte foarte importantă pentru animale și nu pentru ființele umane. În ciuda ineficiențelor în ceea ce privește producția de carne, ar trebui să vă spun că e nevoie de peste 10 kg de fura, furaje de animale pentru a produce 1 kg de carne de vită. Dacă analizăm comparațiile cu alternativele la soia, de exemplu, tofu reprezintă 10% mai puțin emisii de dioxid de carbon pentru a ajunge la aceeași cantitate de carne de bovine. Există de asemenea beneficii foarte bune pentru sănătate dacă consumăm mai puțină carne. Și atunci când vorbesc prin lumea întreagă, spun întotdeauna că dacă reducem consumul de carne, acest lucru este bun pentru sănătatea dumneavoastră și pentru sănătatea planetei. Și sunt foarte mulțumit pentru că în Belgia, în urmă cu câteva luni, am dat o conferință în orașul Gante, unde s-a început un program în care o zi pe săptămână nu se mănâncă carne și vreau de asemenea să salut ceea ce a spus uh, Sir Paul McCartney și anume că ar trebui să facem ca o zi pe săptămână să nu mâncăm carne. Astăzi există 20 de miliarde de animale de fermă care trebuie hrănită, un număr foarte mare. În 2006, agricultorii produceau 250 de milioane de tone, de 5 ori mai mult decât în anii 50. Și cred că în vremea aceea, cei dinaintea noastră erau destul de sănătoși, deci nu avem niciun motiv să spunem că proteinele animale sunt atât de importante pentru a putea fi sănătoși. De fapt, atunci când mi se spune acest lucru, există, le spun că există doi specialiști care trăiesc foarte bine cu uh, dietă vegetariană și anume elefanții și caii. Și ei au toate ingredientele de care au nevoie doar din plante. Aș vrea de asemenea să vă spun că lumea întreagă s-a centrat pe această problemă a dietei vegetariene. Există foarte multe personalități în acest sens. Albert Einstein, de exemplu, spunea că evoluția spre o dietă vegetariană este singura care ne asigură supraviețuirea pe pământ. Și, de asemenea, un studiu publicat în revista Lancet arată această tendință. Tolstoi spunea de asemenea că dieta vegetariană este foarte importantă și probabil că Sir Paul McCartney, McCartney va spune mult mai multe pe această temă. Vegetarianii rezolvă foarte multe probleme dintr-o singură lovitură, ecologia, familia și așa mai departe. Deci, din punctul de vedere al atenuării schimbării climatice, pot să vă spun că aceasta este o măsură foarte simplă și eficientă pe care cu toții o putem face și o putem implementa în felul nostru astfel încât generațiile viitoare să fie salvate de această problemă a schimbării climatice. Și încă câteva cuvinte în încheiere. Dacă continuăm pe acest drum și nu schimbăm nimic, atunci impactul schimbării climatice, din punctul meu de vedere, așa cum am spus și pe 22 septembrie în fața Națiunilor Unite, în fața șefilor de state și guverne, aceasta poate duce la schimbări radicale din punct de vedere social, economic și politic în lumea întreagă. Din câte văd eu, există pericolul ca în jur de câteva zeci de țări să aibă probleme foarte mari și aceasta va afecta toată societatea umană, pentru că astfel de state problematice sunt cele care după aceea sunt implicate în trafic de persoane, de imigrație ilegală, terorism și așa mai departe. Deci trebuie să ne dăm seama că cu toții trăim pe această planetă și trebuie să protejăm clima, trebuie să evităm uh, creșterea temperaturii cu peste 2 grade Celsius și trebuie să utilizăm toate mijloacele de care dispunem pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Și vă subliniez încă o dată faptul că reducerea consumului de carne poate fi foarte eficientă în acest sens. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult, uh, într-adevăr, pentru acest discurs și pentru tot ceea ce faceți. Am spus că Ragenda Paceurii uh, era o legendă. Sir Paul McCartney este mai mult decât o legendă, este un superstar. Și își întrerupe turneul european, a avut un concert la Hamburg aseară și în această seară se întoarce la Berlin. Îi sunt extraordinar de recunoscători nu numai pentru că se află aici, ci și pentru că își dedică timpul și energia unei cauze în care crede cu putere și la fel cred și eu, și anume că toți putem avea o contribuție individuală la reducerea încălzirii globale mâncând mai puțină carne. Paul a fost uh, autorul uh, cel mai popular cântec uh, din lume, Yesterday. Ieri. Astăzi el ne vorbește despre mâine, uh, despre viitor, despre viitorul nostru și al copilor noastre. Sir Paul McCartney, aveți cuvântul. Um, mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici. Uh, Vorbesc în numele campaniei pe care am început-o în uh, Marea Britanie și care se numește Luna fără carne. Cum uh, am ajuns eu să fiu implicat în această campanie? Ei bine, asta s-a întâmplat după ce am citit uh, un uh, articol despre un raport făcut de Națiunile Unite în 2006 și care se numea Umbra lungă a sectorului animalier. Și nu era un raport scris de vegetarieni. Dacă ar fi fost scris de vegetarieni, uh, aș fi avut o atitudine mai relativistă. Dar evident că am înțeles că cei care l-au scris de la Națiunile Unite erau oameni care mâncau în mod tradițional, mâncau și ei carne. Uh, și asta m-a uh, făcut să fiu interesat, să încep să scriu uh, scrisori unor șefi de guverne, uh, spunând uh, exact acest lucru. Poate ați putea crede că doar eu, un vegetarian, îmi susțin cauza, îmi pledez cauza, dar iată, sunt și alți oameni care nu sunt vegetariani și care constată aceste lucruri, sunt uh, date obținute de către Națiunile Unite. Uh, din acel moment uh, s-au făcut și mai multe studii uh, și au fost publicate recent în New York Times și uh, pe prima pagină în London Times studii pe acest subiect. Personal, cred că există o nevoie urgentă de a face ceva. De ce există această nevoie? Așa cum spune, a subliniat domnul Paciauri, Industria animalieră produce mai multe gaze cu efect de seră decât uh, toate mijloacele de transport la oaltă și uh, se considera că uh, Transportul, uh, industria transporturilor este principala cauză a, cazelor cu efect de seră, dar se pare că nu este așa și că sectorul animalier este principala cauză. După aceea mai sunt și alte efecte. Uh, despădurirea, se spune că șase terenuri de fotbal dispar în fiecare minut uh, pentru că este distrusă pădurea ca să se facă pășuni. De asemenea, pierderile de apă. Pentru a crea un hamburger ai nevoie de tot atâta apă cât dacă te-ai spăla patru ore în continuu toate aceste fapte sunt foarte interesante și eu m-aș fi, aș fi foarte bucuros dacă ele n-ar fi adevărate, pentru că atunci am putea să continuăm să trăim ca și până acum și nu ne-am bate capul cu acest subiect. Însă mă tem că aceste lucruri sunt adevărate și de aceea mă aflu astăzi aici. Creșterea animalelor uh, înghite 8% din, uh, din apa mondială și este una dintre principalele surse de poluare a apei prin reziduri animaliere, antibiotici, hormoni, substanțe chimice de la tăbăcării, îngrășăminte, pesticide pentru recoltele de furaje. Furajele animale au de asemenea o amprentă de carbon foarte înaltă prin transportul lor, utilizarea uh, terenurilor și se pare că aproape o treime din cereale sunt folosite pentru hrana animalelor și 90% din producția de soia este folosită pentru a hrăni animalele și este nevoie de 40 de calorii de combustibil fosil pentru a crea o singură calorie de carne de vită. Și aparent e vorba de 2,2 calorii uh, de, pentru a produce o calorie dintr-o proteină bazată pe plante. Acum, trecând la emisiile de carbon, din cauza modului în care uh, digeră vacile, știm că ele regurgitează și în felul acesta produc metan. Și probabil că știți toate aceste lucruri, dar cred că merită să le subliniem și să le uh, discutăm din nou. Metanul, uh, moleculă cu moleculă, are de 21 de ori, o putere de, de captare a căldurii mai mare de 21 de ori decât dioxidul de carbon și rămâne în atmosferă între 9 și 15 ani vorbim aici de o cantitate foarte mare de metan și încă o dată aceste uh, cifre sunt din uh, Science World 2002. Industria animalieră produce foarte mulți oxizi de azot care la rândul lor sunt de 310 ori mai puternici decât dioxidul de carbon și rămân 140 de ani în atmosferă. Deci gazele pe care le eliberăm astăzi vor influența mediul uh, decenii la rând de acum încolo. Ce trebuie să facem? Cred că oamenii sunt foarte confuzați în legătură cu ce pot face. Oamenii vor să aibă o contribuție vor să facă o diferență semnificativă, dar nu neapărat nu și știu cum pot să facă acest lucru. Deci campania noastră spune un lucru simplu. Încercați să nu mâncați carne o zi pe săptămână. Nu e un lucru greu de făcut, e interesant dacă îl uh, examinezi. Noi am sugerat să fie luna, dar sigur poate fi orice zi. Cred că ideea aici și ideea uh, care mă atrage pe mine este că e un lucru foarte ușor de făcut dacă le spui oamenilor să devină vegetariani, asta e foarte greu. Trebuie să ai o anumită pasiune, o anumită credință, să, să-ți pese ca să faci asta. Dar dacă ar fi doar pentru o zi, și mai ales uh, luni, adică după un weekend poate mai uh, punctat de excese, dacă tot te duci, de exemplu, lunea la uh, sala de sport ca să mai uh, compensezi pentru aceste excese, poți de asemenea și să nu mănânci carne. Gândiți-vă că uh, mai de mult nimeni nu recicla gunoaiele, dar acum a devenit o parte acceptată a culturii și a stilului nostru de viață. Mașinile hibride nu erau prea populare, dar acum au devenit foarte populare. Așadar, cred că ce trebuie să facem este să le dăm oamenilor un răspuns și sugerez ideea că o zi pe săptămână fără carne ar putea reduce emisiile individuale cu echivalentul a unei uh, călătorii cu mașina de 1600 de kilometri. Uh, este interesant că acest lucru se întâmplă acum și mi s-au dat exemple cum ar fi orașul Ghent, care are o zi fără carne, în Statele Unite uh, orașul Baltimore are un sistem școlar care implică uh, o zi fără carne pentru 80.000 de copii. În Suedia ei au început să eticheteze uh, alimentele pentru a arăta clienților uh, pagubele de mediu pe care acestea le-au produs prin fabricarea lor deci oamenilor li se dă de ales, li se spune, iată, acest uh, hamburger uh, va, face, uh, va avea un efect neg negativ asupra atmosferei de atât. Deci e foarte bine dacă poți să te uiți la aceste produse și să uh, citești aceste lucruri, să poți cumpăra produse într-un mod responsabil. La Sao Paulo, în Brazilia, Brazilia fiind evident un export dictator uriaș de carne. Ei au o zi fără carne și în Marea Britanie există foarte multe școli în prezent care au intrat în această campanie și o directoră de școală cu care am vorbit uh, era oarecum îngrijorată că părinții ar putea să creadă că ea are o atitudine politică, că politizează acest subiect dar nu a primit niciun fel de reacție de acest gen. De fapt, părinții au fost foarte mulțumiți pentru că fiecare dintre noi vrea să contribuie. Copiilor le place foarte mult acest lucru pentru că e viitorul lor. Noi întotdeauna presupunem că pentru că copiii sunt copii, nu sunt foarte inteligenți. Nu e adevărat. Copiii înțeleg că e planeta lor, că ei o vor moșteni și că dacă noi le uh, lăsăm uh, o planetă în mizerie, ei vor fi cei care vor suferi. Copiii înțeleg acest lucru și um, îmbrățișează această idee pentru că este planeta lor. În calitate de părinți încercăm să facem cei mai bine pentru copiii noștri în orice fel posibil și iată o, calita- o cale prin care putem să ne asumăm responsabilitatea pentru viitor. Trebuie să fim responsabili pentru viitorul copiilor noștri, le datorăm măcar atâta lucru. Și așa cum a menționat domnul dr. Paciauri, Sănătatea este un alt uh, aspect. World Cancer Research Fund a uh, cerut public o reducere a consumului de carne roșie, pentru că este un uh, pericol pentru sănătatea copiilor și adulților. Ce poate Parlamentul European să facă? Ce pot face guvernele lumii? Eu sugerez că ar putea încuraja și ghida oamenii astfel încât să reducă, să-și reducă consumul de carne. Pentru că noi probleme etice au apărut acum și nu este foarte etic să ignori aceste probleme. Nu mai e vorba de o alegere personală. Este o alegere care va afecta întreaga planetă. Așadar, trebuie să ne gândim la ea în acest fel. Dar când apare o criză, sau când în trecut a apărut o criză, parlamentele și popoarele s-au, au încercat să o rezolve. Deci se poate face acest lucru dacă ne gândim, de exemplu, că în Londra sau în Los Angeles, cu ani în urmă, în Londra, când eu eram copil, uh, ziarele în fiecare iarnă aveau o fotografie cu smogul uh, londonez și nu părea o chestie de care să-ți faci griji, pur și simplu nu puteai vedea nimic la un metru în fața ta. Deci știam de această problemă. Dar odată ce a început să crească rata de decese cauzate de poluare, de smog, atunci când oamenii au început să înțeleagă riscurile legate de sănătate, s-au luat măsuri de curățare și acum, dacă vă duceți la Londra, vedeți că e un oraș curat. Deci când a trebuit făcut ceva, s-a făcut. De exemplu, fumatul. Eu, când eram copil, se fuma peste tot. La fiecare petrecere, toată lumea fuma, peste tot. Și nimeni nu-și bătea capul cu asta. Amândoi părinții mei fumau. Mama a murit de cancer. Nimeni nu credea că e o problemă. Și eu am fumat foarte mult timp. Dar odată ce uh, comunitatea medicală a asociat fumatul cu tot felul de boli și, de asemenea, fumatul pasiv uh, a fost înțeles mai bine, atunci a, a trebuit să se facă ceva. Guvernele au trebuit să facă ceva și acum acceptăm ideea că nimeni nu are voie să fumeze în această sală. Dacă vrei să fumezi, trebuie să ieși afară. Uh, ideea a fost acceptată, a fost o schimbare uriașă, n-a fost populară, dar a trebuit să se întâmple. Așadar, pentru viitorul planetei, cred că guvernele și Parlamentul European în acest caz pot încuraja, pot informa, pot ajuta oamenii să înțeleagă cât de ușor ar fi să nu mănânce carne o zi. Un alt aspect uh, în care am putea acționa ar fi să-i ajutăm pe fermieri, pentru că această problemă apare tot timpul, că dacă se vor crește mai mult, mai puține animale, asta va afecta fermierii. Dar din nou spun că guvernele și Parlamentul trebuie să ajute fermierii să se adapteze unor noi practici. Asta s-a întâmplat tot timpul de-a lungul istoriei. A trebuit să schimbăm modul în care operam, în care acționam și cred că acum este absolută nevoie să facem o altă schimbare. Trebuie să le explicăm fermierilor ce, pot, ce recolte pot crește, ce activități pot avea, cum pot realiza același niveluri de productivitate, dar trebuie să facem acest lucru printr-o adaptare la noile condiții. Eu uh, am o fermă organică și uh, cu ani în urmă, când am decis să avem această fermă, să o transformăm într-una organică, toți ceilalți fermieri din jurul nostru au spus că asta e o prostie, că nu va funcționa, că nu o să dea rezultate. Acum nu mai spun asta. Ei sunt de acord cu uh, noua tendință pentru că văd că primesc mai mulți bani pentru produsele organice, deci cred că a, ăsta este secretul. Sunt aici astăzi pentru a vă sugera că primul pas este o luni fără carne sau o zi fără carne, care să le permită oamenilor să se obișnuiască cu această idee. Nu este o idee nouă. Acest tip de inițiativă a mai existat și în trecut. Președintele Truman, în 1947, în primul său discurs televizat către poporul american, a vorbit despre criza din Europa și despre cum americanii vor trebui să-i ajute pe europenii afectați de al doilea război mondial uh, ajutor alimentar în principal și el a sugerat în 1947 ca americanii să nu mănânce carne marțea și a mers chiar mai departe și a sugerat ca joia să nu mănânce pui și ouă și e un lucru care s-a întâmplat. Uităm că acest lucru s-a mai făcut în, de-a lungul istoriei. Și de asemenea, cred că trebuie să uh, ne uităm la problema sărăciei globale pentru că există 1,4 miliarde de oameni care trăiesc în sărăcie extremă. Deci a devenit o problemă urgentă, o problemă socială urgentă și unul dintre lucrurile pe care putem să le facem este să reducem consumul de carne. Am uh, vorbit despre acest subiect cu uh, Al Gore fostul vicepreședinte american, ale cărui opinii în legătură cu încălzirea globală le cunoaștem cu toții și l-am întrebat dacă ar fi pregătit să-mi ofere o declarație pe care să o citesc în numele lui astăzi și a făcut acest lucru. Și el spune că printre cauzele crizei climatice se află și uh, consumul crescut de carne în întreaga lume, mai atunci când animalele sunt crescute în ferme care afectează mediul din punct de vedere ecologic, care distrug uh, uh, pășunile, întrerup sinergia naturală dintre plante și animale, cer 6.000 de galoane de apă pentru fiecare kilogram de proteine și produc cantități mari de acid de natură animală care pot Uh, care nu poate fi tratat ca uh, reziduri toxice, uh, afectează calitatea apei și aerului. Și, deși nu sunt vegetarian, spune Al Gore, accept dovezile medicale care spun că consumul crescut de carne roșie este de asemenea asociat cu rate crescute de boli cardiovasculare și de altă natură. Și din toate aceste motive, inițiativele menite să reducă această tendință globală, cum ar fi luna fără carne, reprezintă o componentă responsabilă și binevenită a unei strategii mai largi de a reduce poluarea și încălzirea globală și în același timp de a îmbunătăți sănătatea umană. Așadar, pentru a încheia, vă îndemn ca fiecare dintre dumneavoastră să aibă o contribuție pentru uh, familiile dumneavoastră, pentru uh, țările noastre, pentru copiii noastre și pentru planeta pe care acești copii Uh, o vor moșteni. Uh, optați pentru luna fără carne. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Paul. Fie că ești de acord sau nu, fie că sunteți de acord sau nu. Intenția noastră de astăzi a fost să atragem atenția asupra subiectului creșterea animalelor, consumul de carne, impactul pe sănătate și impactul pe mediu. Sir Paul, Regenda și cu mine, am compus o declarație comună ca și concluzie la această audiere și aș vrea să o citesc suntem recunoscători Parlamentului European pentru că ne-a permis audierea aceasta. Știm că odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Parlamentul European va avea o responsabilitate comună cu guvernele europene pentru promovarea măsurilor la nivel internațional în probleme de mediu regionale și internaționale și mai ales în combaterea schimbărilor climatice. Noi trei, așadar, lansăm un apel către deputați pentru ca să joace un rol pionier în încurajarea cetățenilor de a mânca mai puțină carne. Lansăm un apel și către reprezentanții guvernelor și către cei prezenți la Copenhaga să adapteze ag- politica agricolă, politica de mediu, politica de sănătate pentru a reflecta cu adevărat rolul producției animale în acest proces. Cerem tuturor europenilor și tuturor oamenilor să adopte principiul unei zile fără carne și cerem tuturor oamenilor în general, dar mai ales celor din uh, națiunile dezvoltate, să schimbe dieta lor către o dietă cu o zi fără carne pe săptămână, ca aceasta, pentru că aceasta este măsura cea mai bună de combatere a schimbărilor climatice. Dragi colegi, dragi prieteni, am uh, organizat un catering special pentru dumneavoastră astăzi. Jumătate din meniurile de astăzi pe care vi le oferim sunt fără carne. Acesta este primul pas. Aș vrea de aceea să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la această audiere. Mulțumesc celor care se uită la noi prin intermediul internetului. Mulțumesc vorbitorilor care au luat cuvântul astăzi și personalului, personalului de la catering, dar și mai ales celor doi ultimi vorbitori, domnul Paciauri și domnul Sir Paul McCartney. Mulțumesc!